Ajungem acum la sfârșitul voturilor. Am ajuns la sfârșitul voturilor. Și uh, procesul verbal al acestei ședințe va fi uh, transmis spre adoptare.